Dear colleagues, good afternoon. May we begin? Bună ziua, stimați colegi. Haideți să începem. Să începem cu adoptarea ordinii de zi. Punctele 11 și 15 vor fi amânate. Există obiecții? Nu, văd că nu. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui. Domnul uh, Martin Schulz m-a informat în legătură cu decizia sa de a renunța la Uh, funcția de președinte al Parlamentului European, începând, uh, sau membru al Parlamentului European, în, uh, începând cu 11 iulie, ianuarie 2017. Conform regulilor de procedură, comisia noastră trebuie să decidă dacă această demisie uh, respectă normele stabilite în actul din 20 septembrie 1976. Din moment ce nu s-a organizat nicio ședință a comisiei noastre înainte de notificarea oficială a acestei uh, demisii, eu, în calitate de raportor, am examinat această demisie și am decis că este în concordanță cu actul din 20 septembrie 1976. Bineînțeles, i-am adus asta la cunoștință domnului președinte în respectând uh, dispozițiile regulii 3, 4, uh, îmi cer scuze, aliniatul 3. Văd că nu există obiecții. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale uh, ale reuniunilor din datele 12 ianuarie, 24 ianuarie și 30-31 ianuarie. E bine, dacă până la finalul ședinței nu vor exista obiecții, aceste proiecte verbale vor fi, procese verbale vor fi considerate a fi, a fi fost adoptate. Trecem acum la discuția în comun a punctelor 4 și 5 este vorba despre ratificarea și accesul statelor membre în uh, numele Uniunii la protocolul din 2010 uh, al Convenției Internaționale pentru răspundere și compensare pentru uh, daunele produse în contextul unor operațiuni de transport a unor substanțe periculoase pe mare. Eu sunt raportor la acest subiect și dați-mi voie să vă spun următoarele. Ca urmare a raportului nostru interimar, Consiliul a ținut cont de rezoluțiile Parlamentului European la grupul de lucru pentru transportul maritim, mai, mai precis la uh, reuniunea din 15 uh, iulie și a decis că nu există motive pentru redeschiderea discuțiilor pe marginea proiectului de concluzie ale Consiliului. Asta deoarece respectivul document uh, uh, intră sub incidența procedurii de consimțământ. Iată, Consiliul uh, refuză categoric să înceapă un dialog cu Parlamentul și Comisia. Ca urmare a acestui uh, context și ținând contul, cont de faptul că e nevoie de un regim internațional mai degrabă decât de soluții regionale pentru a asigura aplicarea uniformă a regulilor privind uh, răspunderea și compensațiile um, care decurg din diferite incidente cauzate de nave care transportă GNL și GPL pe mare, eu propun ca uh, Parlamentul să consintă ratificarea și aderarea statelor membre la acest uh, protocol în interesul Uniunii, Uniunii Europene. Vorbim despre protocolul din 2010 uh, cu privire la Convenția Internațională uh, referitoare la răspunderea și compensațiile pentru incidentele um, care decurg din diferite tipuri de transport pe mare. Bineînțeles, Excepție fac de aici aspectele legate de cooperarea judiciară în materie de drept civil. Cam atât din partea mea. Acum aș da cuvântul tuturor celor care vor să comenteze pe marginea subiectului acestuia. Doamna Iutaland. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru aceste două propuneri de recomandare. Vă Vă mulțumesc pentru textele pe care ni le-ați uh, oferit la, sau ni le-ați pus la dispoziție și pentru recomandarea pe care o faceți, și anume aceea de a ne da compensați, um, îmi cer scuze, consimțământul în ceea ce privește aderarea Uniunii Europene, respectiv a statelor membre, la acest protocol. Convenția HNS încă nu a ajuns să intre în vigoare, trebuie să ne asigurăm că statele membre au uh, posibilitatea de a se îndrepta spre această aderare. Ținând cont de faptul că aceasta, această convenție este singura de la Organizația Internațională Maritimă, care nu a fost încă ratificată. Uh, e important să găsim o soluție pentru a acoperi genul acesta de incidente care ar putea interveni în transportul altor chimicale decât uh, petrolul. Trebuie să evităm situația în care două regimuri de răspundere uh, diferite sunt în vigoare în același timp, uh, un regim european, un regim internațional bineînțeles, uh, regretăm faptul că deciziile Consiliului nu vin cu obligații clare, temporale pentru statele membre în sensul ratificării și accederii la acesta, a această convenție, însă respingerea propunerii Consiliului mai mult ca sigur ar uh, deveni un obstacol în viitor. Ar duce la o serie de dezavantaje competitive pentru statele membre, uh, acele state membre care sunt dispuse să adere la Convenția HNS. Consimțământul acordat ar putea, de asemenea, să uh, fie un factor de presiune asupra statelor uh, membre de a accede la această convenție. Astfel am putea elimina pericolul existenței celor două regimuri concurente. Mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu! Dorește Consiliul să intervină pe marginea acestui subiect? Văd că nu. Atunci vă reamintesc că termenul uh, limită de depunere a amendamentelor este data de 7 martie anul curent și conform regulii 99 din regulamentul de procedură, amendamentele vor fi admisibile doar dacă um, vin împotriva recomandării raportorului. Sper să țineți cont de lucrul acesta. Ne aflăm în procedura de consimțământ. Iată, acestea fiind uh, spuse, putem trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. Îi voi uh, ceda prezidiul domnului Cavada pentru doar câteva minute. Chers collègues, nous abordons le point 6 de notre ordre. Stimați colegi, trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba aici până la urmă de un subiect pe care trebuie să-l introduc eu. Trebuie să vă informez în legătură cu rezultatele trialogului eh, privind portabilitatea. Am reușit să ajungem pe 7 februarie la un acord cu privire la regulamentul privind portabilitatea. Sincer, să fiu, cred că trebuie să ne felicităm, pentru că asta e o veste bună pentru cetățenii europeni. De ce? Pentru că era vorba despre un text de mult așteptat, e un text modern, concret, care le va permite tuturor europenilor care se deplasează, care pleacă cu afaceri în străinătate, care uh, fac turism, uh, le permite studenților de asemenea să continue să aibă acces la conținutul online uh, pe care l-au accesat în statul lor uh, membru, să-l transporte pe acesta cu ei, bineînțeles doar dacă sunt abonați la aceste servicii în statele lor de origine și, în plus, acești uh, cetățeni vor uh, avea acces și la conținutul difuzat în statul membru în care se află pe o perioadă scurtă de timp. Acesta este conceptul de bază. Discuțiile cu Consiliul și, că, și Comisia au fost uneori uh, tensionate. Comisia a avut o atitudine pozitivă, dar știți prea bine, Consiliul, ca de obicei, uh, vine cu obs- obstacole. Ambasadorul care reprezenta Consiliul nu prea <laughs> știa care este mandatul care revenea, de fapt, prin urmare, de mai multe ori a fost obligat să accepte mâna întinsă de noi sau de, de către Comisia Europeană, dar până la urmă am reușit să ajungem la un final bun. Textul rezultat în urma negocierilor este, într-adevăr, pe măsura așteptărilor Comisiei noastre. S-a ajuns, la, s-a ajuns la compromisuri între cele trei instituții, asta nu vă va surprinde, bineînțeles, dar Parlamentul European a rămas foarte ferm, pornind de la votul, rezultatului votului de aici din comisie. Ne-am dorit uh, ca liniile noastre directoare să fie respectate și ne-am dorit ca până la urmă textul uh, rezultat uh, să fie unul concret, uh, să poată fi aplicat în realitate, să nu fie cine știe ce text juridic care să nu poată fi aplicat. Și tocmai de aceea sunt încântat de rezultatul obținut și vreau, bineînțeles, să le mulțumesc tuturor celor care au participat la crearea acestui text. Trec acum la detalii. 1. Articolul 1C cu privire la statul membru de rezidență am uh, eliminat de aici teza conform căreia era nevoie de o întoarcere periodică în respect, respectivul stat membru. Ne sună Google? Puteți răspunde. Bine, noi nu, nu vroiam să transformăm uh, furnizorul de servicii într-un fel de controlor. Ei, am reușit să obținem asta. Reîntoarcerea periodică este eliminată așadar. La articolul 1D cu privire la prezența temporară, ei, am uh, acceptat în contrapartidă aici uh, mențiunea cu privire la reședința temporară, care trebuie să fie limitată. Ținem la acest uh, concept de limitat. E important ca furnizorii să respecte până la urmă cadrul legislativ. Dar pentru a evita apariția de contracte care să permită portabilitatea cu o durată precisă, câteva zile, câteva luni, etc., Parlamentul, pentru a obține uh, armonizarea pe care am reușit să o obținem la, la articolul 5, deci Parlamentul a acceptat introducerea unui aliniat prin care se spune clar că furnizorii de servicii online nu au dreptul să uh, refuze unui uh, abonat uh, accesul uh, în străinătate la conținutul online pentru care achită un abonament. Este un lucru important pentru că este, iată, unul dintre punctele care transformă acest text într-unul concret. Discuțiile noastre cu Consiliul s-au concentrat mult pe articolul 3A cu privire la mm, instrumentele de verificare. Uh, Consiliul venea cu propunerea a trei instrumente, care, pe lângă că sunt multe, nu sunt nici eficiente, dar până la urmă am reușit uh, să obținem un fel de scrisoare prin poștă uh, sau un fel de factură care să, dovedești, uh, să dovedească un domiciliu, o reședință, care să precizeze practic adresa abonatului. După aceea mai avem și declarația simplă făcută de către abonat, uh, declarație cu privire la adresa sa sau mai apoi mai există instrumentul uh, care verifică adresa IP folosită de către abonat. Toate instituțiile doreau să nu renunță la verificare. Era important ca verificarea să fie una eficientă și tocmai de aceea instrumentele trebuiau să fie clare. Și iată, în urma negocierilor am ajuns la acest uh, compromis. Iată, cele trei instrumente despre care vă vorbeam nu pot fi folosite de unele singure dacă sunt folosite ca metode de verificare. În plus, Instrumentele acestea trebuie să fie încrucișate cu unul dintre criteriile fiabile prevăzute în text. Deci, pe scurt, uh, am încercat să le oferim uh, operatorilor posibilitatea de a verifica dacă abonații lor nu trișează, dar în același timp nu vroiam uh, să le permitem acelorași operatori să cumuleze tot felul de date cu privire la mișcările abonaților, date mult prea complexe. După aceea, aliniatul 2 de la articolul 3a, poate vă amintiți, că prevedea că în, în cadrul acestui uh, regulament uh, erau permise controlele reședinței pe parcursul contractului. Dacă operatorul, dacă furnizorul de servicii are dubii legate de reședința abonatului, atunci uh, îi revine lui sarcina de a face controle. Noi întotdeauna am spus că portabilitatea aceasta este o valoare adăugată pentru abonat, dar uh, important este și ca abuzurile să poată fi detectate rapid de către furnizorii de servicii online. Tocmai de aceea am ajuns la acest compromis. După aceea mai avem aliniatul 4, care a fost mult disputat, discutat. Discuțiile au durat uh, chiar foarte mult. Uh, Uh, Comisia și Consiliul pro- propuneau uh, un uh, aliniat care nu era preluat de către noi. Cele două instituții spuneau clar că în cazul unui acord între abonat și operator se poate renunța la verificare. Ei, eu m-am opus uh, întru totul acestui, acestei teze. De ce? Pentru că permitea o serie de interpretări, o serie de interpretări care, din punctul meu de vedere, nu erau neapărat uh, sănătoase, între ghilimele. Tare mă temeam că genul acesta de norme ar putea genera derive grave în utilizarea serviciilor. mă temeam că metodele de verificare vor fi uh, eliminate cu totul. Mă temeam de asemenea că micii utilizatori uh, vor avea de suferit. Vroiam să-i protejăm, uh, bineînțeles, pe acești mici utilizatori. Din păcate, Consiliul considera că subiectul acesta este o linie roșie, dar până la urmă, în urma negocierilor, am reușit să ajungem la un, un consens um, sau un compromis Uh, și anume am ajuns la concluzia că considerentul 23.6 ar trebui să fie inclus cu privire la acest uh, aliniat 4 de la 3A, care să permită, un considerent care să permită ca, ca acest paragraf să fie folosit doar în anumite cazuri speciale și anume doar dacă utilizatorii unor servicii online decid de comun acord ca Uh, verificarea de către statul membru să fie eliminată, ei bine, în cazul în care acordul acesta este uh, încheiat, atunci se aplică aliniatul. Dacă însă unul dintre utilizatori refuză genul acesta de acord, atunci uh, platforma trebuie să purcea de la verificare în temeiul articolului 3a aliniatul 1. Deci, iată, ținem cont de drepturile tuturor. Am uh, menționat aici doar punctele cele mai uh, importante ale negocierilor. Am menționat așadar uh, doar aspectele care au într-adevăr un impact direct asupra punerii în aplicare a acestui regulament. Bineînțeles, a trebuit să facem și compromisuri, să acceptăm una alta în fața Consiliului și Comisiei dar în același timp am reușit să obținem și noi uh, niște puncte din partea celorlaltor uh, instituții. În ansamblu, textul final este unul de calitate, va fi validat în plenară, cred, în luna mai și dați-mi voie să vă spun că am fost foarte mândru să lucrez în numele dumneavoastră alături de reprezentanții Consiliului și Comisiei pentru elaborarea acestui regulament care va aduce beneficii tuturor uh, cetățenilor uh, europeni, cetățenilor europeni care uh, sunt mobili, care se deplasează în Uniunea Europeană. Deci, textul acesta va permite o funcționare mai normală, aș spune eu, a, a Europei. Va sprijini până la urmă mobilitatea transfrontalieră la nivel european uh, mobilitatea europeană. Uh, cinci ore de negocieri, uh, a fost lungă negocierea aceasta. Vă mulțumesc acum pentru atenție. Dacă există comentarii, vă rog să le faceți. Le prezident, je voudrais vous féliciter. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Negrescu, raportorul din nostru din umbră, nu este aici, așadar voi citi eh, textul său în engleză. Uniunea Europeană a făcut primul pa- primii pași pentru a deschide accesul la conținuturile digitale, permițând europenilor care călătoresc sau studie, studiază în străinătate acces la conținuturile lor digitale, cum ar fi muzica sau cărțile electronice. Parlamentul a reușit să obțină un regulament fără limite de timp pentru cei care călătoresc în străinătate cu, cu mm, o salvgardare a date, protecției datelor cu uh, verificările IP rămânând foarte restrânse. Uniunea Europeană stabilește din nou un reper pentru utilizatorii de servicii digitale și sperăm că cetățenii se vor bucura de această facilitate de a avea acces la conținuturile culturale și la informații. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și domnului Negrescu. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu văd să fie cazul, atunci considerăm că ați uh, obosit de acest subiect al portabilității? Comisia dorește, dorește să adauge ceva? Dorește cineva care dorește să se exprime de la Comisie? Nimeni? Vă mulțumesc. De la Consiliu? Același lucru. Trialogul a fost uh, încheiat uh, Textul va ajunge în plen în mai. Vă mulțumesc pentru munca colectivă a echipelor noastre parlamentare. Trecem la punctul următor, punctul 7. Dau cuvântul domnului Radev. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După o muncă de durată, după aceste, pe aceste norme minime în legătură cu procedurile civile, vă, pot să vă prezint proiectul de raport finalizat. Uh, discuțiile datează de ceva vreme, au început în urmă cu mai mult de 20 de ani printr-un studiu în legătură cu apropierea prevederilor de procedură civilă, uh, care se numea la momentul respectiv raportul Storm. Storm. De atunci, Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri în acest sens, însă nu am ajuns la norme comune în Uniunea Europeană. Chiar uh, departe de acest lucru, ne confruntăm cu o uh, complexitate de reglementare formată de jurisprudența Curții Europene și o serie de acte specifice conform articolului 114 din tratat, care introduc norme detaliate cu diverse aspecte de natură procedurală. Există și alte măsuri procedurale în uh, domeniul cooperării judiciare civile, care se referă în special la limitate la litigii transfrontaliere. Uniunea Europeană lucrează și la elaborarea uh, normelor în domeniul penal și avem deja anumite prevederi în legătură cu operarea în acest domeniu. În pofida acestor instrumente, acestea nu se aplică doar în litigiile, tra- litigiilor transfrontaliere, ci orizontal tuturor procedurilor penale. Procedura penală prevede o garantare a dreptului fundamental a procesului echitabil în numele articolului 47 al Cartei Drepturilor Fundamentale și al articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Așadar, persoanele fizice trebuie să uh, se bucure de drepturile lor în orice stat membru și uh, în fața oricărui tribunal în același fel ca și în statul de origine. Sunt convins că recunoașterea reciprocă a deciziilor juridice și armonizarea legislației vor favoriza cooperarea între organele judiciare și vor garanta o protecție mai bună a persoanelor. Cred că o asemenea armonizare ar putea să contribuie la o bună, mai bună funcționare a pieței interne și la facilitarea circulației persoanelor. Normele comune sunt necesare și pentru a putea consolida spațiul comun al justiției care se bazează pe o uh, încredere comună. Insist asupra faptului că aceste standarde minime nu vor înlocui sistemele naționale, nici total și nici măcar parțial. Vor asigura o mai bună eficacitate. În consecință, aceste norme vor putea să permită actualizarea procedurilor naționale și să pună pe picior de egalitate cetățenii, întreprinderile garantând un sistem judiciar mai eficient și mai accesibil tuturor. Sunt convins în consecință că dacă dorim să atingem obiectivele noastre politice, avem nevoie de o armonizare și o sistematizare și o cooperare care nu pot să fi asigurate doar de uh, un stat membru sau câteva state membre. Introducerea unor standarde comune la nivelul Uniunii Europene înseamnă mai mult uh, informații în legătură cu mecanismele implicate, comerțul transfrontalier și ar permite o mai mare încredere între sistemele judiciare consolidând astfel încrederea, previzibilitatea și uh, comunicarea în interiorul Uniunii. Mi se pare așadar că trebuie să încurajăm reformele în procedura civilă la nivel european, adoptând o abordare orizontală pentru încheierea, în, ajungerea la norme minime. Raportul meu include și o anexă și un proiect de directivă conform articolului 81 al tratatului, care ar putea să uh, fie un prim pas către armonizarea procedurilor. Așa vom putea să ajungem la un echilibru în aplicarea normelor și standardelor comune. Sper că propunerea mea va putea fi considerată ca un pas înainte în procesul de apropiere a sistemelor judiciare ale statelor membre și, pe termen lung, de ce nu adoptarea unui cod de procedură civilă comun. Acest subiect este de interes comun și foarte important pentru cetățeni, așadar uh, aștept uh, contribuțiile dumneavoastră și ale raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Să ascultăm acum um, opinia Comisiei Europene și după aceea vom da cuvântul colegilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru această muncă dificilă care datează de aproape 20 de ani. Dorește Comisia să intervină? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a vă uh, vorbi în legătură cu acest uh, Uh, subiect important. Mă numesc uh, Nora Rosner de la uh, Direcția Generală Justiție a Uniunii a Comisiei Europene. Vă mulțumesc că ați organizat un schimb de opinii în legătură cu acest subiect important. Salutăm proiectul de raport al Parlamentului European în legătură cu standarde comune în legătură cu procedurile civile în Uniune. Împărtășim opinia că drepturile civile și procedura este foarte importantă Uh, nu doar în dreptul penal, ci și în cel civil. Atunci când uh, hotărârile civile nu sunt recunoscute în sta- alte state membre, uh, deseori este din cauza nerecunoașterii procedurilor în alte state membre. După cum spune raportorul, respectarea drepturilor procedurale ale părților este un component de bază al încrederii reciproce care trebuie să asigure funcționarea spațiului comun al justiției judecătorii și juriștii trebuie să aibă încredere de plină în uh, hotărârile și sentințele din alte state membre. Acest lucru a fost subliniat de comisie și în comunicarea sa uh, intitulată Justiție 2020, unde face referire la uh, documente, tratarea probelor și asigurarea interesului optim al copilului în procedurile familiale. După cum se arată și în proiectul de raport, eh, o serie de instrumente eh, conțin eh, standarde procedurale. Există regulamentul legătură cu serviciile documentelor și uh, tratarea probelor, codul de procedură în legătură cu micile solicitări, dar există și alte reguli procedurale care se regăsesc în alte instrumente mai generale, cum ar fi Bruxelles 1 sau Bruxelles 2. În plus, după cum spune și rapor, proiectul de raport, mai multe legislații sectoriale conțin uh, norme de proceduri civile, um, directiva drepturilor de proprietate intelectuală sau directiva antitrust. Raportul menționează că standardele procedurale au fost uh, dezvoltate și în contextul interpretării acestor instrumente prin jurisprudența Curții de Justiție pentru a asigura protecția juridică adecvată a cetățenilor Uniunii și sau uh, a asigura efectul normelor existente. Comisia a întreprins recent acțiuni concrete în legătură cu procedurile civile. Am efectuat uh, o analiză juridică comparativă a, a, a, a trei documentelor în statele membre pentru a analiza în practică aplicarea regulamentului serviciilor și uh, potențiale acțiuni necesare la nivel european. Mai departe, în într-un context mai larg, suntem în contextul evaluării rezultatelor unui studiu de evaluare mai larg a procedurilor și practicile națion- practicilor naționale pentru a vedea de unde provin divergențele în proceduri, procedurile naționale și dacă aceast, acestea pun o piedică în uh, recunoașterea reciprocă a sentințelor prin subminarea încrederii reciproce între sistemele de justiție ale statelor membre. Comisia este și observator la uh, Institutul European Juridic European, ELI, într-un proiect uh, care se numește de la principii transnaționale către um, reguli europene de procedură civile. Proiectul de raport de astăzi, precum și rezultatul studiilor efectuate până acum în acest domeniu, uh, și în proiectul El, Eli Unitroa vor fi analizate de către comisie pentru a vedea în ce măsură acțiuni, este nevoie de acțiune în acest domeniu. O, un rezultat posibil al acestei analize ar putea să fie că acțiunile orizontale, transversale, ar fi o cale înainte. O altă posibilitate ar fi ca acțiunile să se limiteze la anumite aspecte de procedură civilă. De exemplu, Uh, transmiterea transfrontalieră a documentelor ar fi un domeniu în care trebuie să utilizăm potențialul noilor tehnologii de comunicare a docu- noilor tehnologii de criptare. În definitiv, am putea să menționăm aici că orice intensificare sau consolidare a standardelor minime pentru proceduri civile trebuie să fie făcută respectând diversitatea legislațiilor și tradițiilor statelor membre și, bineînțeles, uh, în beneficiul cetățenilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentarii și explicații. Îi dăm cuvântul domn doamnei Diana Wallis, pe care o cunosc uh, colegii noștri, pentru că doamna Wallis a fost mult timp membra a Parlamentului nostru și chiar a uh, comisiei noastre în calitate de coordonatoare a grupului său. Îi urăm bun venit înapoi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul în capacitatea mea de președinte a uh, Institutului Juridic European, ELI. Încep prin a-l felicita pe raportor uh, în legătură cu raportul său, care merge foarte departe în încercarea de a aduce o coerență în acest domeniu pe care îl descrie ca un fel de puzzle reglementar și care ar beneficia foarte mult din, din urma unei abordări mai coerente. Poate ar trebui să vă explic totuși uh, câte ceva despre proiectul nostru care a fost menționat și de către comisie. În urmă cu în jur de patru ani, uh, luând un exemplu de la un proiect între uh, Unidra și Institutul American, Institutul Juridic European pentru a stabili principii comune de proceduri civile, am considerat că ar fi util, din exact motivele menționate de raportor, să mergem mai departe în contextul european pentru a încerca să găsim norme europene de proceduri civile. Însă, noi ă, ne gândeam doar la un text neobligatoriu din care legiuitorii să se poată inspira și ă, care să poate să fie utilizat ca ghid în cauzele transfrontaliere. Însă, Chiar dacă ambiția noastră a fost redusă, detaliile pe care le-am examinat au fost extrem de numeroase, ă, mai numeroase decât ale raportului actual, poate. Și probabil mai avem nevoie de încă un an de lucru cu grupurile de experți pentru a examina aceste detalii. Însă cred că procedurile civile în momentul actual sunt periclitate datorită evoluțiilor în domeniul tehnologiei și datorită intercon- interconectării vieților noastre și felului în care acționăm. Există mai multe modalități în care noi și raportorul considerăm că trebuie să fie tratate prioritar în anii următori, în special transmiterea documentelor menționate și de către comisie, pentru că trebuie să profităm de noile tehnologii. Dar nu doar atât. Uh, bine, trebuie să utilizăm și videoconferințele în procedurile juridice. Pe lângă acest lucru însă, Bineînțeles, există și diverse forme de uh, rezolvare uh, a litigiilor care uh, se mută online. Trebuie să ne asigurăm că acestea funcționează corespunzător. Raportorul se referă la o datorie de cooperare între părți și uh, instanțe și acest aspect este foarte important și pentru noi. Așadar, mai este mult de lucru pentru a aduce o anumită coerență în acest domeniu. Nu sunt sigură dacă am fi ambițioși uh, să avem un cod european de procedură civilă, însă Vrem să punem măcar bazele în acest sens și sper că vom continua să lucrăm împreună și îi mulțumesc raportorului pentru munca sa imensă în acest domeniu. Și a fost onoare să participăm la acest efort. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mm, observați, din câte înțeleg, în ciuda calității raportului, mai este încă mult de lucru. Mai dorește și altcineva să intervină? Doamna Devu? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-l felicit pe domnul Radev pentru acest raport, care este foarte complet și interesant pentru că face un istoric, dar descrie foarte bine miza și dificultățile care, cu care ne confruntăm. Mi se pare întotdeauna util să reamintesc că fiecare instanță națională este și o instanță a Uniunii Europene, de fapt. Și acea, pentru a exista o această recunoaștere reciprocă a sentințelor în toate statele membre. Trebuie să existe așadar o încredere reciprocă și această noțiune este foarte complexă, există mult de lucru și mă gândesc la formarea judecătorilor, da, a magistraților, a juriștilor. În timpul anilor sau deceniilor am văzut că s-au creat platforme, rețele, ceea ce este foarte bine. Am avut ocazia să asist la o conferință în legătură cu e-justice, mm. eh, justiția în domeniul electronic și cred că aceste lucruri trebuie să fie popularizate eh, pentru că sunt remarcabile și să încurajăm toți judecătorii să utilizeze aceste eh, instrumente electronice. Însă, bineînțeles, avem nevoie de standarde care să fie respectate în statele membre, standarde, norme și principii comune. Dificultatea este să găsim un echilibru între competențele statelor membre, tradiția juridică a diverselor sisteme și, pe de altă parte, necesitatea de a permite libera circulație Um, care să garanteze accesul la justiție, la un proces echitabil și să existe încredere în procesul de justiție în statele membre. Așadar, cred că modalitatea ar fi să definim cu răbdare aceste standarde și norme minime. Mă bucur că spuneți că acest lucru ar putea să îmbunătățească calitatea justiției în general, pentru că nu este vorba doar de cauzele transfrontaliere. Sper că uh, va avansa și calitatea justiției. Susțin foarte mult acest raport uh, spuneți că trebuie să avem o interpretare largă a acestor implicărilor transfrontaliere, care nu înseamnă doar litigiile transfrontaliere, ci toate aspectele, trebuie să uh, utilizăm noile tehnologii și să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție uh, pentru comunicare să nu fim obligați să ne deplasăm pentru a avea drept la un proces, cu toate că avem dreptul să ne deplasăm, însă orice simplificare în ceea ce privește transmiterea de documente uh, sunt necesare. Nu voi enumera toate punctele pe care, le veți, pe care le-ați menționat, însă am o întrebare. Am o întrebare la articolul 16. Acolo vorbiți despre finanțare. Dacă uh, o acțiune juridică este finanțată de o parte terță privată, nu înțeleg de ce limitați uh, acest lucru care ar fi practica diferită dacă un, o parte terță finanțează accesul la justiție. După aceea am uh, două sugestii. Am dori ca oamenii să aibă acces la justiție în alt stat membru deci statul membru are anumite obligații de transparență, de informare în legătură cu aspectele care sunt la dispoziție, însă niciodată nu se menționează dreptul la interpretare, care mi se pare o condiție sine qua non uh, pentru un proces echitabil, pentru că dacă mă aflu în fața unei instanțe și nu înțeleg ce se spune, nu pot să mă apăr. și aș avea o dorință, știu că este puțin utopic, termenele de prescripție. Știu că este competența statelor membre, însă putem să ne gândim la o, un fel de armonizare a acestor termene de prescripție. Mă gândesc la un caz legat de accidentele de auto. Nu știm care este termenul de prescripție, când începe acest, această perioadă Poate sunt lucruri pe care ar trebui să le dezbatem uh, împreună și la care să ne gândim cu prudență. Vă mulțumesc. Si à vous, Madame. Je propose que M. Radef réponde tout à l'heure avec l'ensemble des autres intervenants. Vă mulțumesc. Domnul Buda a cerut să intervină, vă rog. Vă da, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru materialul uh, prezentat astăzi. Este foarte important pentru noi ca cetățenii uh, Uniunii Europene să avem la îndemână uh, aceleași standarde, inclusiv în ceea ce înseamnă codul de procedură civilă. Uh, și este foarte important ca cetățenii să înțeleagă că au la îndemână mijloace simple, adecvate, ori de câte ori le sunt încălcate drepturile lor, indiferent unde se află pe teritoriul Uniunii Europene, pentru că astăzi avem de-a face cu o mobilitate extrem de mare în interiorul Uniunii Europene și de aceea este important, într-adevăr, să nu discutăm doar de cauzele transfrontaliere, ci de toate cauzele care se judecă la un moment dat în interiorul Uniunii Europene. Ori de câte ori cetățenii europeni vor ști că există proceduri simplificate uh, și mai ales care să permită judecarea cu celeritate a cauzelor lor, atunci cu siguranță foarte mulți nu vor intra în acest câmp, să spun așa, al uh, judecării, câtă vreme știu că există mecanisme care de urgență poate să le sancționeze într-un anumit fel uh, conduita lor care poate să-i facă, mă rog, uh, pasibil să plătească despăgubiri, iar pe de altă parte, cu siguranță și cetățenii se vor simți mult mai apărați în ceea ce înseamnă drepturile și libertățile pe care le au. Aș face doar o sugestie uh, raportorului legat de ceea ce înseamnă taxele de timbru. Uh, și aș dori să fim, mă rog, preocupați de această chestiune, astfel încât accesul la justiție să nu fie uh, aproape inaccesibil pentru unii cetățeni care au posibilități reduse de uh, plată acestor taxe de timbru, pentru că până la urmă justiția trebuie să fie aproape de cetățean și accesibilă tuturor. Și aș încheia prin a spune că eu cred că avem nevoie și trebuie să fim fermi în această direcție, că avem nevoie de un cod de procedură civilă la nivel european. Poate că nu astăzi, dar mâine ar trebui să avem acest, acest cod. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Buda. Nu mai sunt alte intervenții. Pe marginea raportului domnului uh, Radev aveți cuvântul pentru a încheia, precizând că amendamentele pot fi depuse până pe 24 uh, martie la prânz. Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule Radev. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. Cred că dacă ne unim eforturile și dacă ținem cont de toate ideile care au fost exprimate astăzi aici, după ce vom fi dezbătut toate oportunitățile existente, vom fi în măsură să facem o treabă bună, care va avea o valoare adăugată pentru statele membre și pentru cetățenii europeni. Aș dori să răspund și întrebării adresate de doamna Delveu. Ați vorbit de articolul 16. În articolul 16 e vorba de un mecanism de asigurare de situația în care un asigurător uh, împrumută bani atunci când o acțiune în justiție a fost uh, uh, introdusă. În ceea ce privește diminuarea uh, taxelor, da, vom face tot ce se poate pentru a simplifica acest proces. Trebuie să apărăm interesele tuturor părților. Iată de ce ceea ce ați uh, sugerat își va regăsi locul în raport, însă trebuie să ne gândim la modul în care vom putea să uh, punem în aplicare Uh, sugestia noastră. Mulțumesc uh, pentru că v-ați exprimat uh, susținerea. mulțumesc. Deci, depunerea amendamentelor 24 martie la prânz. Trecem la punctul 8. Dau cuvântul domnului Costas Crisogonos, monitorizarea aplicării legislației UE în 2015. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să salut raportul anual pe 2015 al Comisiei privind monitorizarea legislației, aplicării legislației UE. Uniunea Europeană se bazează pe respectarea drepturilor omului și statul de drept potrivit articolului 2 din uh, tratatul uh, potrivit uh, Uh, acestuia, acestui articol, uh, acest lucru este extrem de important. Din punctul meu de vedere, acest raport uh, abordează destul de superficial această problemă, ignorând principiile și valorile fundamentale care au un impact negativ asupra funcționării Uniunii Europene în ceea ce este sustenabilitatea proiectului de integrare europeană și mai presus de orice asupra vieții uh, cetățenilor europeni. Potrivit acestui raport, uh, domeniile în care statele membre au uh, fost supuse unor proceduri de încălcare în 2015 au fost mobilitatea și transportul, energia și mediul. În 2015, Comisia a primit 3450 de plângeri care au raportat posibile încălcări ale legislației europene, cu Italia, Spania și Germania uh, fiind statele membre care uh, au, fost, uh, au făcut obiectul unor astfel de plângeri. Pentru prima oară din 2011, mm, cei care au raportat astfel de încălcări uh, au, uh, a fost o descreștere în comparație cu 2014 rolul vital al cetățenilor, al partenerilor sociali, al organizațiilor și altor uh, grupuri interesate, petiții uh, și uh, plângeri, asigură ca statele membre să se conformeze legislației europene. Scăderea cu 27 la sută a noilor dosare pilot în 2015 este demnă de remarcat. Trebuie subliniat că Uh, alte rate rămân stabile în comparație cu 2015 la 75%. Deși se recunoaște că responsabilitatea primară pentru implementarea și aplicarea corectă a legislației europene este în sarcina uh, statelor membre, Totuși, instituțiile europene nu sunt absolvite de uh, responsabilitatea lor de a respecta legislația primară atunci când elaborează legislație secundară. Uh, trebuie să se dea atenție uh, respectării sau nerespectării a măsurilor uh, de austeritate uh, și uh, Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. De pildă, privatizarea activelor uh, Uh, statelor membre îndatorate, când acest lucru este impus de uh, instituțiile europene, poate să fie o încălcare a încălcărilor, încălcare a articolului 345 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, potrivit căruia uh, tratatele nu trebuie să aducă atingere uh, legislației privind uh, proprietatea din statele membre. Acest lucru a fost uh, inclus în declarația, de la, în declarația Schuman și uh, a fost inclarată în toate tratatele, astfel încât uh, sunt respectate opțiunile statelor membre în ceea ce privește uh, proprietatea uh, întreprinderilor care furnizează servicii publicului larg. De asemenea, trebuie subliniat că dacă statele membre au fost în unele situații forțate de Troica, deci de Comisia Europeană Uh, Banca Centrală Europeană și uh, FMI să adopte și să pună în aplicare măsuri care încalcă obligațiile lor uh, constituționale și internaționale de a respecta drepturile fundamentale ale omului, acest lucru este aproape imposibil de a judeca astfel de litigii în cadrul juridic actual al Uniunii Europene. Uh, unele studii arată că măsurile de austeritate au avut consecințe drastice, în primul rând asupra uh, drepturilor economice și sociale care afectează în primul rând dreptul la educație, la îngrijiri medicale, la proprietate și la pensii. Afectați sunt și drepturile lucrătorilor, uh, libertatea informației, dreptul la asistență socială, dreptul la surse de apă, acces la justiție, principiul egalității și statul de drept. Uh, Grecia este un exemplu clar al acestei situații. Din cauza acestor măsuri, în prezent, o mare parte din cetățenii uh, uh, greci nu au un acces adecvat la asistență medicală. 37,8% din Uh, copii până la 17 uh, ani au uh, fost supuși riscului de sărătate, sărăcie, mă scuzați, în comparație cu 28,10 în 2010. După 2010, o creștere semnificativă a ratei uh, suicidului, 35%, uh, a fost consemnată în comparație cu uh, perioada între 2003-2010. După prima dată, după cel de-al doilea război mondial, Uh, am asistat la un uh, uh, ritm accelerat al emigrației pentru a găsi surse mai bune de trai. Uneori se reduce semnificativ capacitatea administrației și justiției statelor membre să își asume diferite responsabilități pentru a pune în aplicare în mod corect legislația europeană. Pe de altă parte, trebuie subliniat că rapoartele pertinente ale Comisiei nu menționează stadiul uh, transpunerii și implementării uh, standardelor uh, în legislația națională de pildă uh, legislația privind directiva din 2013-33 privind condițiile uh, de primire uh, în unele state membre. Același lucru este valabil și pentru aplicarea mecanismelor care să facă față crizei refugiaților numai 5% din uh, obiectivele de relocare au fost uh, puse în aplicare. Comisia trebuie să dea o atenție deosebită uh, implementării corecte a măsurilor adoptate în ceea ce privește azilul și migrația la nivel european, și să lanseze procedurile de încălcare care se impun. În concluzie, instituțiile europene trebuie să fie încurajate să-și asume îndatorirea de a respecta toate aspectele legislației europene, în special atunci când creează uh, legislație secundară, când uh, semnează acorduri și tratate cu instituții din afara Uniunii Europene, cum ar fi uh, Fondul Monetar Internațional. Acest uh, lucru trebuie să uh, fie încurajat, ele trebuie să fie încurajate să ajute uh, pe toate căile posibile statele membre pentru a respecta valorile și principiile Uniunii Europene, în special în momente de austeritate și constrângeri bugetare și o creștere a fluxurilor migratoare. Mulțumesc și termenul de depunere a amendamentelor este 8 martie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Crisogonos. Doamna Kaufman a cerut să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc mult raportorului. Consider că a venit cu un text pe ansamblu bun, aceste exploate reprezenta o bază bună de plecare a lucrărilor noastre, de fiecare dată sunt unită de numărul de plângeri legate de nepunerea în aplicare a legislației europene, peste 3.000 uh, într-un singur an, o cifră cu o anume amploare, nu-i așa? Și uh, cred că ar trebui să ne întrebăm de ce domeniile precum transportul, mobilitatea, mediul înconjurător sunt cele mai afectate. Trebuie să fie caz, uh, cauze pentru care acestea sunt sectoarele care generează asemenea plângeri. Bineînțeles, principalele responsabile pentru punerea în aplicare corectă a legislației europene uh, deci responsabile sunt statele membre și statele membre trebuie să se achite de această responsabilitate. Și uh, mă gândesc că și instituțiile europene ar trebui să se mai întrebe uh, ce ar putea face ele pentru a ajuta statele membre în aplicarea acestor norme europene. Să nu uităm însă că în fiecare an Parlamentul vine cu un asemenea raport. Și eu, sincer să fiu, aș fi interesat dacă Comisia a făcut un follow-up pentru raportul nostru pe 2014. Noi controlăm uh, cum anume este pusă în aplicare legislația europeană mm, și pentru că facem asta ar trebui să vedem dacă rapoartele noastre au consecințe. Uh, pentru mine ar fi o informație esențială uh, în contextul discuțiilor pe marginea raportului din 2015. Mulțumesc mult. Donner un suivi à votre interrogation, Madame Kaufmann, mais je vais Întâi o să dau uh, cuvântul domnului Buda, după care ne vom uh, adresa comisiei și dumneavoastră, domnul Buda, vă rog. Mult, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului Fisogonos pentru materialul prezentat. Apreciez că surprinde uh, suficient de bine care sunt problemele pe care le avem în momentul de față în ceea ce înseamnă implementarea legislației la nivel european. Și de ce este atât de importantă această chestiune? Pentru că știm foarte bine că implementarea legislației la nivel european și cooperarea în această materie nu face altceva decât să ducă la creșterea semnificativă a locurilor de muncă și în același timp și a investițiilor. Este foarte important ca statele membre să implementeze legislația Um, așa cum trebuie la nivel național și uh, la un subiect înainte discutam de codul de procedură civilă care ar trebui să fie uh, cu standarde, mă rog, la nivelul Uniunii Europene. La fel și legislația în diverse domenii, în opinia mea, trebuie să fie transpusă la nivel național. Uh, Uh, sigur este de apreciat faptul că numărul procedurilor uh, care au fost declanșate de către Comisie sau în care Comisia a constatat neîndeplinirea acestor obligații sunt mult mai reduse și în același timp eu cred că mai departe Comisia trebuie să fie preocupată de ceea ce înseamnă acordarea de suport tehnic pentru statele membre și aș pune aici um, accent foarte mare pe ceea ce înseamnă schimbul de bune practici uh, între statele membre. Pentru că nu este normal ca în unele state membre uh, să există o legislație pe un anumit domeniu, într-un anumit fel, care este de sorginte europeană și în alte state să înțeleagă altceva și să facă în alt fel, poate chiar uh, la, la polul opus. Uh, mai mult, eu cred că la nivelul Comisiei Europene trebuie să existe o preocupare legată de identificarea cauzelor de ce suntem în această situație, de exemplu, în problema mediului. Întâmplător, România este într-o situație uh, dificilă din acest punct de vedere, pentru că termenele stabilite și impuse la nivelul Comisiei Europene erau aproape imposibil de respectat. Ori aici cred că trebuie să fim atenți în momentul în care solicităm statelor membre să facă ceva, astfel încât acele propuneri să fie oarecum într-un uh, mod rezonabil, uh, să, să poată să fie făcute și respectate într-un mod uh, rezonabil. Una peste alta, apreciez că raportul este unul bun. Cu siguranță voi veni cu amendamente la acest raport, pentru că sunt multe lucruri care spun eu că trebuie să fie puse într-o oarecare ordine. Mulțumesc. Thank you, Madame Buton. Mulțumesc, doamna Butonet. Domnule președinte, dragi colegi, cunoașteți care este părerea mea în ceea ce vește obiectivul și finalitatea acestui raport anual, care urmează mereu aceeași uh, structură. Salut menționarea de către raportor a consecințelor măsurilor de austeritate care au fost impuse de Uniunea Europeană anumitor state membre. În schimb, mă opun Um, aplicării insuficiente a mecanismelor de relocare propuse de uh, Comisie pentru a face față crizei refugiaților. Reamintesc că această măsură a fost impusă populației fără consultarea acesteia. La fel, în ceea ce privește uh, cota slabă de transpunere și aplicare a normelor în materie de azil. Uh, Uniunea Europeană uh, a uh, acționat în mod necugetat. Ar fi interesant și util ca Comisia să elaboreze un raport obiectiv cu privire la rezultatele concrete, consecințele asupra creșterii locurilor de muncă și competitivității în felul acesta uh, putem să uh, avem o idee în legătură cu uh, concurența neloială, pierderea competitivității în fața întreprinderilor străine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Trasca, de la Comisie. Nu, domnul Trascas, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, uh, de la uh, director adjunct al Direcției de Aplicare a Legislației Europene. Vă mulțumesc pentru remarcile pe care le-ați făcut pe parcursul acestei dezbateri și o să încerc să prezint raportul anual ca urmare a angajamentului pe care Comisia Uh, l-a luat în fața uh, Parlamentului European de a face un astfel de raport uh, anual. Acest raport a repetat angajamentul Comisiei de a asigura aplicarea efectivă a întregii game de legi europene. Este al 33-lea Uh, raport anual de monitorizare a uh, aplicării legislației statelor membre, trece în reviste aplicarea legislației în uh, domenii cheie și evidențiază tendințele în aplicarea acestei legislații în 2015. Numărul mare de încălcări pe care le-am observat în 2015 arată că aplicarea la timp și uh, așa cum uh, se impune a legislației rămâne o provocare pentru uh, statele membre. Statele membre nu transpun așa cum trebuie sau până la termenul impus legislația europeană, nu adaptează legislația pentru ca aceasta să fie în conformitate cu legislația europeană sau altă situație, statele membre nu aplică în mod corect legislația europeană. Așa cum uh, uh am văzut, uh, cifrele uh, totuși uh, au scăzut față de anii anteriori, așa cum s-a menționat. Principalul domeniu Uh, care naște îngrijorări în ceea ce privește uh, procedurile de uh, infringement, de încălcare, sunt mediul, transportul, deci mobilitatea. Problemele serioase care persistă sunt legate de transpunerea cu întârzierea directivelor. Statele membre nu transpun directivele în cadrul uh, juridic uh, național în uh, timpul, în termenul prevăzut. Acest lucru îi împiedică pe cetățeni și pe întreprinderi să beneficieze de avantajele pe care astfel de dispoziții juridice le aduc cu sine și împiedică realizarea certitudinii juridice. Cifrele în 2015 au fost uh, ceva mai scăzute față de 2014, însă problemele uh, rămân. De aceea, Comisia utilizează toate instrumentele pe care le are la dispoziție. În primul rând, pentru pachetul de mai bună legiferare, Comisia oferă asistența adecvată statelor membre mai ales în perioada de transpunere, perioada în care Comisia uh, oferă uh, linii directoare, planuri de uh, implementare, organizează întâlniri pentru ca statele membre să poată să treacă peste dificultățile perioadei de transpunere. Totuși, statele membre nu transpun directivele și atunci uh, Comisia uh, recurge la uh, instrumentele uh, prevăzute în tratatul uh, de la Lisabona, uh, impunând penalități. Au fost trimise șase cazuri la Curtea de Justiție, cerându-se instituirea de penalități. În ceea ce privește întrebările care au fost adresate pe parcursul uh, dezbaterii, sigur, mobilitatea, transportul și uh, mediul sunt uh, domeniile unde asistăm la numărul cel mai mare de plângeri legate de o transpunere cu întârziere. Motivele sunt legate de costuri de transpunere. Ă, acest lucru presupune dezvoltarea unei infrastructuri adecvate. Apoi, în ceea ce privește follow-up-ul ă, ă, raportului din 2014, Comisia nu a răspuns la rezoluție pentru că a considerat că a luat deja măsuri în trecut pentru că rezoluția se referă la raportul din 2014. Uh, chestiunile care erau ridicate în discuție acolo au fost uh, deja uh, abordate și rezolvate în raportul despre care discutăm acum. Cam atât doresc să vă spun în acest moment. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Raportorul dorește să intervină? Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor, termenul limită, este 8 martie. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, este vorba despre examinarea amendamentelor pe marginea proiectului de raport privind uh, protecția adulților vulnerabili. Doamna Bergeron are cuvântul în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați dovedit uh, vis-a-vis uh, -vis de acest raport din proprie inițiativă privind uh, adulții vulnerabili din Europa. Proiectul de raport uh, își dorește recunoașterea uh, măsurilor de protecție, cooperarea între statele membre și recunoașterea mecanismelor recunoscute de către uh, toți ca fiind uh, esențiale pentru uh, ușurarea vieții autorităților, dar și adulților vulnerabili. Nu ne dorim și insist asupra lucrului acesta modificarea legislației naționale. Amendamentele dumneavoastră dovedesc că cu toții avem aici, uh, cu toții avem aceleași deziderate în cadrul comisiei. Am uh, citit cu mare plăcere amendamentele depuse. Sunt în favoarea majorității amendamentelor care au fost uh, depuse și îmi doresc să reușim să integrăm cât mai mult, multe dintre aceste amendamente în amendamente de, comprom- de compromis. Doamna Comodificacia, din păcate, nu este în sală pentru că aveam uh, niște întrebări uh, pe care vroiam să îi le adresez. În amendamentul său 86 cere Comisiei să facă o propunere fără a spune dacă e vorba despre o, un regulament sau o directivă pe care și-o dorește. Lucrul acesta este până la urmă esențial. Avem Convenția de, de la Haga care guvernează aceste situații. Ținem uh, sau știm foarte bine cât de dificilă a fost ratificarea acestei convenții, care de altfel nu a survenit. Dacă optăm pentru altceva decât un uh, regulament, atunci vom reproduce situația aceasta a convenției de la Haga și la nivel european. Vom avea o directivă care nu va fi aplicată, va fi încă o uh, directivă care nu îi va ajuta nici pe adulții vulnerabili, nici pe autoritățile care sunt implicate în protecția lor. Știu că secretarul general al Convenției de la Haga nu este de acord cu intervenția noastră, care își uh, dorește altceva din partea noastră. Din potrivă, eu consider că până la urmă propunerea unui regulament la nivel european ar fi un ajutor dat, o mână de ajutor întinsă Convenției de la Haga. Dacă Însă, Comisia Europeană va da dovadă de reticență în continuare în ceea ce privește un astfel de regulament. Deci dacă atitudinea Comisiei va rămâne aceeași, Parlamentul European ar trebui să fie mult mai dur. De asemenea, doamna Comodini nu este de acord uh, în amendamentele 41, 50 și 98 cu recunoașterea reciprocă a deciziilor luate pentru protecția autorităților, uh, adulților vulnerabili. Deci recunoașterea acestor hotărâri în alte state decât statul în care ele au fost pronunțate. Ori, uh, mie mi se pare că, până la urmă, asta este o încălcare a drepturilor fundamentale care le respectă le revin adulților vulnerabili. De asemenea, doamna Comodini merge mai departe în alte abenamente ale sale, care încalcă dreptul uh, la liberă circulație a persoanelor uh, vulnerabile. Spre exemplu, un testament pronunțat uh, Uh, în Franța nu ar trebui să fie, n-ar putea să fie în beneficiul unei persoane franceze care a, își are însă reședința în Malta. Dacă respectivul act a fost unul legal, atunci el ar trebui să nu știu, să, să fie în beneficiu unei persoane care nu își mai are reședința în respectivul uh, stat, în statul în care respectivul act a fost adoptat. Doamna Comodini mi se pare că face obligatorie până la urmă recunoașterea mandatelor de constatare a incapacității de taxele care au fost uh, achitate sau solicitate. Ori noi ne dorim până la urmă tocmai un mecanism de recunoaștere și de partajare a costurilor. Nu ne dorim ca statele sărace să fie obligate să-și asume costurile uh, uh, întreținerii unor adulți vulnerabili care provin din state mai bogate. E important uh, crearea unor mecanisme care să ducă până la urmă la partajarea acestor responsabilități. Îmi pare rău că doamna Comodini, iată, nu este în sală pentru a-mi răspunde la întrebări uh, doamnel, doamnei Butone și domnului Le Breton Uh, le-aș răspunde că la amendamentul lor 43 uh, cu privire la mandatul de constatare a incapacității la nivel sau formularul de mandate de constatare a incapacității la nivel uh, european nu este nimic uh, extraordinar. Este pur și simplu un uh, formular care le permite adulților vulnerabili să-și facă recunoscute starea în alte state decât uh, statul în care, din care provin. Uh, deci este vorba aici uh, de cooperare între statele membre și nimic mai mult. Nu-mi doresc nimic mai mult decât atât. mai există și alții care își fac probleme, își pun probleme în, legă, în legătură cu divulgarea unor informații cu caracter personal cu privire la cei, uh, acești adulți uh, Uh, vulnerabili. E vorba despre registrul pe care îl propunem noi în uh, raportul de iniți- inițiativă, dar dați-mi voie să vă spun că în acest regim, uh, registru nu vrem să includem date cu privire la patrimoniu, cu privire la starea de sănătate, cu privire la absolut nimic. Nu, nu sunt incluse aici informații cu caracter uh, confidențial. Îmi dau seama că vă opuneți un uh, unui asemenea reg- uh, regulament. Eu cred că dumneavoastră vă doriți ca Franța până la urmă să fie undeva un stat așa izolat, uh, uh, care, la care nimeni să nu aibă acces. După aceea, iată, domnul Buda tocmai a ieșit din sală, dar vreau să-i mulțumesc cu toate acestea pentru toate amendamentele depuse. Uh, Uh, cu toatele sunt tehnice, vin cu clarificări și precizări uh, în ceea ce privește textul. Uh, Sinceră să fiu, mă întrebam dacă domnul Buda nu-i notar cumva, pentru că tot ceea ce propune el este foarte precis. După aceea, amendamentele Duran, Cristogonos, Negrescu și alții merg și ele în direcția facilitării vieții adulților vulnerabili. Domnilor Crisogonos și Negrescu le-aș spune că sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește definiția adultului vulnerabil și definiția vulnerabilității. Eu consider că definiția din Convenția de la Haga este cam restrânsă. Eu cred că am avea nevoie de o definiție minimă, dacă e ca regulamentul acesta să vadă la un moment dat lumina zilei. În ceea ce privește Convenția de la Haga, Vă spuneam deja că este un, o convenție extraordinară. Nu putem decât să deplorăm faptul că acest uh, instrument nu a fost uh, ratificat. Și tocmai de aceea, iată, Parlamentul European are responsabilitatea de a vota în favoarea acestui raport din proprie inițiativă. Poate că vi se pare că nu e neapărat un subiect important, dar subiectul va deveni stringent pe uh, Uh, viitor cu siguranță, iar Parlamentul nostru trebuie să fie prevăzător, aș zice eu. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această introducere, prezentare introductivă. Comisia dorește să intervină? Nu? A, ba da. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte. I-am mulțumit deja doamnei raportor pentru acest text echilibrat care se alătură și nu înlocuiește Convenția de la Haga. Comisia își dorește și ea facilitarea protecției transfrontaliere a adulților vulnerabili. Dar, înainte de a putea veni cu o inițiativă legislativă, Comisia consideră că trebuie să fie ratificată Convenția de la Haga de către statele membre. Aceasta este prioritatea din punctul nostru de vedere. De ce? Pentru că considerăm că nu are vreun sens să venim cu o propunere legislativă care să fie uh, un complement adus Convenției de la Haga, atâta timp cât convenția aceasta nu este ratificată. Dar am și vești bune pentru dumneavoastră. Trei state membre, și anume uh, Trei state membre vor ratifica anul acesta convenția. Belgia a semnat cu trei zile în urmă convenția și se pregătește acum de ratificare, deci lucrurile s-au pus în mișcare. Și tocmai de aceea Comisia își dorește în momentul de față să să sprijine diferite acțiuni uh, care sunt menite a facilita procesul de ratificare la nivelul statelor membre. Spre exemplu, traducerea raportului uh, formulat uh, cu privire la expunerea de, de motive din care se alătură Convenției de la Haga. Deci acest raport a fost tradus, va fi uh, publicat în curând pe site-ul nostru și de asemenea vom organiza un seminar um, pe tema aceasta la începutul anului viitor pentru a face schimb de bune practici între diferitele state membre care deja uh, aplică această convenție și care uh, au acumulat experiențe divergente până în momentul de față. Sperăm că acest eveniment, acest seminar va încuraja ratificarea de către statele membre a Convenției. Mulțumim, mai există doritori, o persoană care se dorească să ia cuvântul? Nu. Oricum, în sesiunea din martie vom adopta acest raport. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu privire la aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Jirji Mastalca este raportor și primește acum cuvântul. Vă mulțumesc, stimați colegi. Am discutat subiectul acesta la ședința noastră din septembrie. La ședința respectivă n-am putut uh, fi prezent personal, dar am fost reprezentată de către o colegă. Bineînțeles, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca Uniunea Europeană să adere în curând la această convenție. Acesta este părerea pe care am avut-o și în trecut și o am și în momentul de față. Convenția privind uh, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice a fost uh, prezentată în 2011 la Istanbul. Este vorba despre primul instrument venit uh, a contribui la creș- crearea unui cadru uh, Uh, pentru prevenirea și combaterea violenței uh, împotriva femeilor. Situația femeilor este dramatică la nivel european, la nivel mondial, dar și european. O treime dintre femei uh, devin măcar o dată pe viață victime ale violenței, 20% dintre femei sunt victime ale hărțuirii online și o cincime dintre femei sunt hărțuite în viața cotidiană. Costurile implicate de uh, genul acesta de violențe și abuzuri uh, sunt de 1,8% din PIB-ul uh, Uniunii Europene. Însă violența de tipul acesta nu este îndreptată doar împotriva femeilor și copiii trebuie să, să fie incluși în sfera de aplicare a acestei convenții, de asemenea și bărbații și persoanele în vârstă, care adeseori car și ei uh, victime ale violenței domestice. Unul dintre studiile pe care le-am citit uh, spunea clar că 10% dintre bărbații din Europa au uh, și ei experiențe în domeniul acesta al uh, violenței domestice, respectiv au căzut victima acestui tip de violență. Doar 14 dintre statele membre au ratificat această convenție. Anul trecut, uh, Comisia Europeană a decis să ratifice, să, se, uh, să semneze această convenție, dar Consiliul, iată, nu vrea să meargă înainte. înainte. Între timp însă, s-a adoptat uh, o rezoluție la nivelul Consiliului conform căreia aderarea Uniunii Europene la această convenție este de dorit. Doamna Guteland are cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și pentru prezentarea introductivă din partea raportorului. Ca raportor din umbră în numele S și D, dați-mi și mie voie să spun câteva cuvinte. Uh, pentru că avizul acesta este deosebit de important. Violența împotriva femeilor și violența pe motive de gen sunt în continuare un flagel la nivelul Uniunii Europene. O treime din toate femeile din Europa s-au confruntat cu agresiune fizică sau sexuală cel puțin o dată în uh, viața adultă și ținând cont de asemenea de faptul că 20% dintre femeile cu o vârstă cuprinsă între 18 și 29 de ani au fost uh, hărțuite online și ținând cont de faptul că unu, una dintre cinci femei, una din cinci femei au fost uh, hărțuite, una din 20 au fost sau sunt violate, și asta ținând cont de faptul că nu toate incidentele de genul acesta sunt raportate, deci ținând cont de toate aceste cifre, ne dăm seama că mm, statele membre se confruntă cu o mare problemă. Toate aceste fapte ar trebui să tragă un semnal de alarmă pentru toți politicienii de la toate nivelurile de, luate a, de luare a deciziilor și ar, ar trebui să le arate că trebuie să facă mai mult pentru a proteja femeile. Uh, N-ar fi corect din punct de vedere moral dacă Parlamentul European nu ar încerca să vină, să-și aducă aportul uh, la ameliorarea uh, condițiilor uh, de care au parte femeile la nivel european. Eu cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a accelera aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Iată, nu avem parte de un progres la nivelul implementării acestei uh, convenții. Din potrivă, din punctul meu de vedere, este alarmant faptul că um, actualul guvern polonez a putut să declare că se gândește la retragerea, o, po- o po- posibilă retragere a Poloniei din uh, convenția aceasta de la Istanbul, care a fost ratificată în aprilie 2015. Mă îngrijorează această declarație, o consider uh, o adevărată încălcare a legislației internaționale privind uh, drepturile omului. Deci, iată, ce se întâmplă la nivel european arată clar uh, faptul că trebuie să ne grăbim. Parlamentul trebuie să vină acum cu un mesaj cât se poate de clar, un mesaj adresat atât Consiliului cât și Comisiei. Uniunea Europeană trebuie să adere cât mai repede cu putință la această convenție. Grupul meu uh, consideră că următoarele subiecte sunt uh, prioritare subiecte de altfel uh, menționate în rezoluția din 2014 a Parlamentului European cu privire la aderarea UE la această convenție. În primul și în primul rând, considerăm că Comisia trebuie să vină cu un act, un document juridic care să condamne violența împotriva femeilor. Poate fi vorba de, de o directivă sau orice alt legislativ care să ceară, practic, să oblige statele membre să vină cu măsuri, să folosească măsuri și instrumente pentru prevenirea uh, tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor și trebuie să le oblige de asemenea pe statele membre să ofere acces la justiție și să se asigure că datele relevante sunt, cons- sunt colectate. De asemenea, trebuie să cerem Consiliului să adopte o clauză parale- pasarelă prin adoptarea unei decizii a Consiliului cu privire la genul acesta de violență. Asta pe baza articolului 83 aliniatul 1 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Vă mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult. Comisia dorește ea să intervină. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte de la Unitatea pentru Egalitate de Gen, de la Direcția Generală de Justiție. După cum a spus antevorbitoarea, uh, violența împotriva femeilor este un scandal de durată, subminează demnitatea umană și uh, subminează implementarea agendei pentru egalitatea de gen. De asemenea, un eurobarometru recent din noiembrie confirmă dimensiunea unor percepții foarte problematice în legătură cu uh, echilibrul de gen în Europa. Comisia propune să aderăm la Convenția de la Istanbul împotriva unor uh, uh, cu un cadru legislativ foarte clar pentru a asigura o interpretare, uniformă a acquis și în al treilea rând pentru a respecta uh, angajamentele internaționale ale Uniunii. Comisia salută faptul că președinția a facilitat discuția acestei propuneri la Consiliu și salutăm și abordarea convenită de a uh, lua o decizie de semnare rapidă pentru a semnala foarte clar angajamentul Uniunii Europene în lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Pe lângă elaborarea codului de conduită pentru implementarea convenției, ar trebui să includem o definiție a uh, rolului respectiv al Comisiei și al statelor membre, inclusiv în raportare. Însă, după cum am menționat și în schimburi anterioare cu Parlamentul European, există diverse uh, aspecte legate de din domeniul de aplicare, domenii de competență exclusivă, competență comună, dar și aspecte substanțiale care țin de competența exclusivă a statelor membre în ceea ce privește dreptul penal este nevoie ca Uniunea, atât um, Uniunea Europeană și cât și statele membre să adere la această convenție, însă nu doar din motive juridice, ci și pentru a uh, apăra uh, femeile din întreaga Uniune Europeană. Părțile convenției la care Uniunea Europeană va adera vor, face, vor deveni parte din normele legale ale Uniunii și vor trebui să fie respectate de către Uniune și de către instituții și de către statele membre vor fi inter, normele actuale vor fi interpretate în lumina convenției. Trebuie integrată astfel perspectiva de gen în uh, implementarea directivei în legătură cu drepturile victimelor din 2012. Va exista și un impact uh, special în domeniul uh, migrației și azilului. Un aspect foarte important pentru a ne asigura că victimele își vor îndrăzni să, să părăsească partenerul violent, Violența reprezintă un element care reprezintă circumstanțe dificile, astfel uh, ca aceste victime să poată obține uh, statutul de rezident. Uh, în ceea ce privește azilul, se vor schimba condițiile de interpretare ale condițiilor de azil vom fi obligați de regulile respective în acest sens. Lucrăm acum intens pentru a, asigur, a ajunge la un acord în legătură cu aceste părți ale Convenției. În rezoluția din noiembrie, Parlamentul European a cerut aderarea pe o bază largă, susținută de un număr foarte mare de membri, care este ceea ce e foarte important Uh, după semnarea acestei convenții de către Uniunea Europeană, uh, uh, aceste implicarea parlamentelor naționale se va, se va aplica mutatis mutandis și Parlamentului European. Președintele roagă vorbitoarea să vorbească puțin mai lent. Aș dori de asemenea să comentez în legătură cu cererea unui instrument uh, juridic separat al Uniunii Europene pentru a lupta împotriva violenței contra femeilor. Comisia consideră că deja există o, o serie de instrumente la nivel european care există pentru a combate acest fenomen. Această abordare reflectă și Convenția de la Istanbul. Acum punem accentul pe implementarea măsurilor recent implementate, cum ar fi directiva drepturilor victimelor, eh, recunoașterea reciprocă și folosirea eh, Convenției de la Istanbul ca un cadru comprehensiv pentru eh, abordarea noastră. De aceea, Comisia nu consideră că este necesar să se adopte o legislație comunitară suplimentară în domeniul combaterii violenței mm, contra femeilor. Așadar, am pune uh, eforturile, am pune accentul și am uh, canaliza eforturile către aplicarea achiului actual și procedurilor actuale. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu, domnule Breton. Pas prendre la parole doresc să intervin uh, foarte mult timp. Ordinea de zi este foarte stufoasă. Vreau doar să confirm că este foarte necesar să luptăm împotriva violențelor contra femeilor. Cifrele evocate sunt înfricoșătoare. O femeie din trei uh, va fi victima violenței familiale, uh, vorbind doar de situația din Europa, pentru că este chiar mai grav în restul lumii în acest sens, Convenția de la Istanbul este un instrument foarte bun de a îmbunătăți lucrurile, însă aș dori să observ că aș prefera ca statele membre ale Uniunii să adere individual uh, în uh, mod suveran la această convenție și nu Uniunea Europeană. Mai este și ceva, un fel de tabu care nu se menționează în uh, conversația noastră de astăzi, aceste violențe contra femeilor sunt convins, comise de bărbații din Uniunea Europeană, dar și de către migranți. Și trebuie să spunem acest lucru pentru că avem și un al, o altă modalitate de a lupta împotriva violenței, limitând drastic imigrația, știind că anumiți migranți vin dintr-o, din culturi care nu, care nu respectă egalitatea între bărbați și femei uh, ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, zile în nordul Franței, unde am asistat la o agresiune împotriva unei femei. Trebuie să facem uh, față tuturor și să nu lăsăm pe nimeni pe din afară. Vă mulțumesc înainte de a da cuvântul uh, raportorului. Vreau să vă întreb cifrele pe care le-ați uh, furnizat se referă la Uniunea Europeană sau la uh, teritoriul statelor Consiliului Europei. Comisia, vă rog. Cifrele provin dintr-un studiu al FRA, Agenției pentru Drepturile Fundamentale, din 2014, în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Există și cifre în care sunt incluse și Um, Consiliul, statele din Consiliul Europei, dar cifrele pe care le-am folosit se referă la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Maștalca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori foarte pe scurt să reacționez uh, la ceea ce tocmai s-a spus. Sunt de acord cu prioritățile uh, și cu calendarul comisiile LIBE și FAM sunt uh, responsabile, deci uh, data este 21 martie, votul va fi în aprilie pentru a putea ajunge în plen în luna iunie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Se pare că am încheiat discuția la acest punct. Deci continuăm cu punctul 12, un schimb de opinii în legătură cu implementarea prevederilor tratatului care vizează parlamentele naționale. Raportor este domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport, Comisia Europeană se bucură de eh, relațiile sale excelente cu parlamentele naționale ale Uniunii. Însă, dincolo de aceste declarații de iubire față de raport, parlamentele naționale, în raport apare o necunoaștere gravă a rolului Parlamentului Național și un, chiar un anumit dispreț. Vă reamintesc că parlamentele naționale sunt uh, exprimarea uh, vocii directe a cetățenilor europeni uh, Uh, elaborează legea și controlează guvernele în statele respective. Exercitând acest, uh, acest rol, Uniunea Europeană a recunoscut principiul subsidiarității, însă apare o anumită contradicție între acest principiu al subsidiarității și dreptul de inițiativă exclusiv al Comisiei de la Bruxelles, care poate să acționeze atunci când o consideră necesar și această omniprezență apare în raport, constatăm că documentul care a fost cel mai comentat de către Parlamentele Naționale în 2015 nu este altul decât programul de lucru pentru 2015 al Comisiei. Nu ne miră pentru că acest uh, program de lucru este doar un program legislativ, nu doar pentru noi, dar și pentru toate parlamentele naționale. Comisia insistă asupra importanței unui dialog uh, intens, cu toate că neagă importanța acestor parlamente naționale, protejându-și dreptul de inițiativă exclusiv și monopolul legislativ. Acest lucru, bineînțeles, duce la anumite rezistențe la nivel național și, în ultima vreme, vedem că rezistența se mm, intensifică la nivel național. Uh, subiectul migranților, care este evocat de raport, uh, a fost impus de către Comisia Juncker uh, cu consecința că 12 parlamente naționale au reproșat Comisiei că își depășește competențele Cehia, România, Slovacia, au uh, transmis comisiei că nu trebuie să încalce principiul proporționalității și subsidiarității. De asemenea, se, există o necunoaștere a rolului parlamentelor naționale. Uh, comisia a adoptat CETA înainte de ratificarea de către parlamentele naționale, ceea ce este șocant și în acest sens cred că nu s-a înțeles avertismentul care a fost dat de Parlamentul Valon Uh, un alt lucru care ne șochează sunt ultimatumurile care sunt adresate mm, deseori de Comisie Parlamentului Polonez uh, să respecte ucazurile Comisiei și uh, concepția sa în legătură cu statul de drept. Eu cred că fiecare stat are uh, dreptul să facă reformele constituționale pe care le consideră oportune, fără să se plieze pe dorințele Comisiei. Și ultimul exemplu al acestei necunoaștere a rolului parlamentelor naționale este acel premiu lansat de domnul Juncker în 2005, acel salut adresat uh, Vă salut, domnule dictator, adresat domnului Orban, un reprezentant ales democratic al Ungariei. Toate aceste exemple dau dovada arbitrarului comisiei care arată că își depășește uh, competențele. Acest raport anual dă dovadă de întreaga aroganță a Comisiei în legătură cu parlamentele naționale. Comisia recunoaște ce, opinia sa în legătură cu parlamentele naționale, pentru că acest raport le uh, acordă doar rolul de punte între instituțiile europene și cetățeni. Pentru mine, parlamentele naționale nu sunt punți, sunt organe democratice esențiale și din acest punct de vedere nu pot să dau un aviz favorabil acestui raport. Vă mulțumesc! Dacă altcineva are comentarii. Uh, okay, I think that we have heard. Cred că l-am ascultat pe raportor, dacă nu sunt uh, comentarii. Mă uit la doamna Kaufman. Doriți să interveniți sau nu? Domnule președinte, mă tot gândesc dacă să intervin pe tema aceasta, pentru că poziția mea este diametral opusă celei exprimate de domnul Le Breton. Exemplele pe care le-a dat uh, nu mi se pare logvente. Știm prea bine că CETA, spre exemplu, este un acord comercial care este clar reglementat. Comisia Europeană are dreptul să încheie acorduri internaționale în numele statelor membre, deci a acuzat Comisia Europeană că în, în acest context că încalcă drepturile naționale e absolut absurd. După aceea, Comisia Europeană a văzut uh, pe drept, conform uh, legislației europene, uh, că situația din Polonia escaladează, că justiția nu este independentă, deci Comisia Europeană, conform achiului european, s-a simțit obligată să acționeze. Eu cred că trebuie să atragem atenția asupra legăturilor existente Uh, între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Să nu uităm că avem uh, întâlniri și reuniuni interparlamentare, întâlniri uh, între comisiile noastre și diferite comisii omologe din statele membre. Deci, pe ansamblu, eu nu sunt deloc de acord cu poziția raportorului. Obviously, there are many things to be... În mod foarte clar, există foarte multe comentarii care pot să fie făcute. Eu nu cunosc foarte bine situația din Franța, însă și eu am fost ales într-o alegere națională, poate domnul Le Breton nu a fost ales într-o alegere națională, mă refer la remarcile sale că Parlamentul Național este mai bine ales decât, decât Parlamentul European. Poate situația este diferită în Franța, domnule Le Breton. Nu știu cum se întâmplă în celelalte state. Nu, mă, nu intervin în Uh, funcționare internă, însă în uh, Franța uh, avem un program, am fost cap de listă pentru regiunea mea și am fost ales de 500 de mii de cetățeni care m-au um, ales pentru a lupta împotriva imixtiunii intolerabile a Uniunii Europene în afacerile interne ale Franței. Bun, nu văd alte solicitări de intervenție. Continuăm cu punctul numărul 13, un schimb de opinii în legătură cu cererile de restituire transfrontaliere ale opero, operelor de artă și bunurilor culturale furate în timpul conflictelor, conflictelor armate și războaielor. În 16 februarie 2017, conferința președinților de comisii a acordat jurii și cult uh, acest raport legislativ în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, gândindu-ne la conținutul acestui proiect de raport, am luat ceva timp pentru a evalua uh, temeiul juridic al propunerii anumite aspecte ale subiectului ar cădea mai degrabă sub articolul 114 al tratatului care se referă la piața unică. Alte aspecte ar putea să uh, cadă mai degrabă în articolul 81 aliniatul 2 al tratatului care se referă la cooperarea în aspecte civile. nu pare să existe o compatibilitate în ceea ce privește procedura, atât în ceea ce privește procedura legislativă obișnuită, dar și articolul 21 și 22 al tratatului pot să se aplice, deci se poate ca ambele temeri juridici să nu poate să fie folosite împreună. În acest context, aș solicita serviciului nostru juridic o notă clarificativă în legătură cu incompatibilitatea între aceste două temeiuri juridice, dacă putem să ne bazăm în totalitate pe articolul 114 sau dacă ar fi o opțiune mai bună să propunem adoptarea a două uh, a aspecte juridice diferite. Vă informez de asemenea în legătură cu un calendar provizoriu pentru acest dosar. După schimbul de opinii de astăzi, avizul în uh, aprilie, prezentarea proiectului de aviz la prima reuniune din mai, 3-4 mai, termenul pentru amendamente în 17 mai, discutarea amendamentelor în iunie și votul în luna iulie. Intenționez ca raportul să nu se refere doar la problemele din trecut în care Parlamentul European, pe care Parlamentul European deja le-a tratat, ci să ne gândim pentru a, a preveni uh, situații din viitor când practicile de furt ar putea să apară din nou. Incidente ca și cele din trecut ar putea să apară din nou în conflictele viitoare. Obiectele de artă uh, furate necesită o soluție europeană. Există un element transfrontalier care poate să fie prezent în majoritatea cazurilor de obiecte de artă furate. În acest context, intenționez să explorez diversele probleme uh, legate de uh, disputele uh, și litigiile transfrontaliere pentru a găsi soluții care să fie corecte pentru toate persoanele implicate. Solicitanții, proprietarii actuali, statele și entitățile non-profit, ținând cont de caracterul special al obiectelor de altă, artă și de cultură. Problemele juridice ar putea să privească în primul rând legea care să se aplice în aceste litigii transfrontaliere și uh, limitele de prescripție, termene de prescripție care să acopere aceste um, cauze, după aceea standardele de probă care trebuie să fie utilizate pentru a uh, hotărâ dacă un bun a fost uh, furat, uh, jefuit, confiscat ilegal sau altfel. De asemenea, ă, dreptul de a stabili dreptul de proprietate asupra unui obiect de artă. Aceste teme însă sunt ă, conectate și cu alte aspecte care nu pot să fie uitate pentru că sunt ă, legate de aproape de aspectele juridice și dacă ar fi ignorate, nu am putea să acordăm o soluție totală problemei puse de jefuirea obiectelor de artă. În acest context, trebuie să acordăm atenție și posibilității mm, mecanismelor de rezolvare alternativă a litigiilor pentru a găsi soluții corecte, pentru că acestea sunt mai flexibile și mai adaptabile fiecărui caz Uh, nefiind atât de rigide și uh, ducând și la uh, soluții mai amiabile. Există așa, de asemenea și posibilitatea înființării unor sisteme comune de catalogare pentru bunurile, bunurile culturale în general, care ar putea ajuta la facilitarea identificării acest, acelor bunuri Ehm, în sub litigiu. Acestea sunt punctele, punctele principale la care mă voi referi în proiectul meu de raport. Însă aștept idei din partea celorlalți membri și a, din partea grupurilor politice și de aceea aș dori să ascult părerile dumneavoastră în legătură cu acest proiect. Aș dori să ascult și punctul de vedere al Comisiei, în special dacă Comisia este dispusă să susțină acest proiect și dacă da, în ce sens consideră că este util să ne îndreptăm uh, eforturile sau dacă există anumite ezitări în legătură cu anumite aspecte. Vă mulțumesc foarte mult. Mrs. Juteland? Doamna Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare făcută în calitate de raportor. Vorbesc în numele colegii mele care n-a putut să fie astăzi astăzi. Restituirea operelor de artă jefuite sau furate pe perioada conflictelor armate e o chestiune importantă pentru societățile noastre. Conflictele armate, intrastatale sau internaționale, uh, prezintă riscuri pentru patrimoniul cultural. Conflictele armate Uh, sunt uh, uh, o ocazie de traficare a operelor de artă. E vorba aici și de diferite domenii, arheologie, istorie, științe. Sunt furturi din patrimoniul cultural, din instituții, din colecții private de opere de artă, jefuirea siturilor arheologice, sau strămutarea artefactelor din cauza războiului. În prezent, ceea ce nu trebuie să uităm este că jefuirea uh, are menirea de a finanța uh, terorismul. Trebuie să existe un cadru de politică, directiva 2014-60, în ceea ce privește returnarea obiectelor culturale care au fost ilegitim îndepărtate de pe teritoriul uh, statelor membre sau regulamentul 116-2009 privind exportul de bunuri culturale. O problemă suplimentară care nu a fost abordată până acum uh, este Uh, solicitarea restituirii unor opere de artă uh, în fața unor instanțe străine. Uniunea Europeană trebuie să examineze dificultățile juridice pentru uh, rezolvarea acestor plângeri și să propună soluții pentru depășirea acestora. Trebuie să se ajungă la soluții juste, corecte. Doamna Rosie și grupul nostru SCD se așteaptă să colaboreze bine cu toți colegii pe această temă foarte importantă. Mulțumesc! Thank you as well. Mulțumesc! Comisia vrea să spună ceva? Bun, aveți cuvântul, doamnă? Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de la Direcția General uh, Grow. Comisia în 2002-2003 a analizat rezoluția care a fost adoptată de Parlamentul European în urma raportului de Clerc, care, într-o anumită uh, manieră, prezenta restituirea acestor bunuri furate. La vremea respectivă, Comisia a indicat că problemele ridicate în raport se referau la proprietatea asupra bunurilor culturale care, și că acest subiect era în afara competențelor stabilite de tratate. Așa cum uh, ați arătat, instrumentele existente la vremea respectivă la nivelul Uniunii Europene uh, sunt uh, directiva privind restituirea bunurilor culturale, care a fost uh, a intrat în vigoare pe 18 decembrie 2015. Această directivă se refera la bunurile culturale naționale, la patrimoniu național. Bunuri care aveau un statut uh, special. Întrebarea pe care ne punem uh, prin această nouă inițiativă a uh, Comisiei. E vorba de bunuri culturale care nu sunt obiecte de patrimoniu. Directiva 2014-60 lasă deoparte chestiunea proprietății. Aceasta este de competența statelor membre. Aș dori să vă atrag atenția asupra regulamentului 15 din 2012, litigiile civile uh, privind uh, recuperarea de către proprietarea bunurilor uh, culturale furate. Acest regulament prevede o acțiune civilă pe baza dreptului proprietății pentru restituirea unui bun cultural și permite persoanelor care revetică recuperarea să aleze jurisdicția unde se găsește obiectul cultural respectiv. În această etapă așteptăm rezultatele notei care a fost solicitată Serviciului Juridic uh, al Parlamentului European pentru a ști care este temeiul juridic care va fi ales pentru o posibilă inițiativă. Este tot ceea ce pot să spun în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu sunt solicitări de intervenție, așa încât uh, putem să continuăm cu punctul 14. Controlul actelor delegate și măsurilor de punere în aplicare. Raportorul, domnul Giambatski, își cere scuze că nu poate să fie aici. După părerea sa, nu este necesar să se facă comentarii către comisie uh, pentru aceste acte de punere în aplicare în baza um, uh, articolului 10 care stabilește programul uh, de justiție pentru perioada până în 2020 și regulamentul financiar. Dacă cineva are obiecții sau remarci de făcut, se pare că nu este cazul. Asta înseamnă că recomandarea raportorului uh, poate să fie considerată adoptată. Așadar, putem să continuăm cu punctul 17. Trecem la vot. Sper că aveți cartelele de vot asupra dumneavoastră. shall we wait the two minutes? We can wait for the two minutes. Yes. Okay. Two, two minutes for people to come Maybe if, if you... Dacă îmi permiteți, uh, am prevăzut uh, votul la ora 17 și 15, așa încât o să mă așteptăm încă două minute pentru ca cei care nu sunt încă în sală să ni se alăture. Okay, it's quarter Bun, deci este ora 17 și 15. Putem să începem sesiunea de vot, dragi colegi. Votăm punctul 17, cooperarea dintre autoritățile naționale însăcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorilor. să ne pregătim. Și încep. Amendamentul 59 pentru împotrivă abțineri verificăm pentru că unii membri au votat de două ori. Deci respins. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, Vă rog, verificăm. Cred că este respins, dar totuși să verificăm. Respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 62 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, nu sunt sigur. 63. respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vedeți? Da, e adoptat. Da, eu văd. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că este adoptat, dar să verificăm totuși. Adoptat. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86-87 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 88 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 92 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 93 pentru, împotrivă, abțineri respins 94 pentru, împotrivă, să verificăm, vă rog. Respins. 95. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 96 pentru, devine caduc. Deci 97 atunci. 97 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 102 și 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 105 pentru, împotrivă, abțineri respins, 106 și 107 pentru, împotrivă, abțineri respins, 108 și 109 pentru, împotrivă, să verificăm, vă rog. 108 și 109. Respins. 110 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 111 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 112 pentru, împotrivă, abțineri respins, 113 și 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. șaptesprezece pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 9 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Nu am văzut suficiente mâini ridicate. Adoptat. 120 pentru. Împotrivă. Și acesta e un vot strâns, trebuie să verificăm. adoptat. 119. Nu, 10 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 11 pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd suficiente mâini ridicate, așa că verificăm electronic 11. adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 123 pentru, împotrivă, să verificăm, vă rog, 123. Adoptat. Paisprezece pentru împotrivă, abțineri, adoptat, 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm. Adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 128 pentru, împotrivă, abțineri respins, 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 129 pentru, împotrivă, să verificăm. Cred că a fost adoptat, dar să ne asigurăm. Adoptat. 130 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 și 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, Să verificăm, vă rog. Adoptat. 138 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 139 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 143 pentru, împotrivă, abțineri respins, 144 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 145-46 pentru, împotrivă, abțineri respins, 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 149 pentru, ab, împotrivă, abțineri, respins, 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 152 și 153 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 154 pentru, 152, să verificăm 152, spune președintele. Îmi cer scuze, este respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 și 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 159 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 165 și 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 21 și 167 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 168 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 172 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, dar uh, mai bine verificăm. Da, este adoptat. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24. Pentru. Împotrivă abțineri adoptat, 25 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 175 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm, adoptat, dar să, ne, să fim siguri, verificăm. Da, adoptat. 176 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 177 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm și acest uh, amendament. Respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 30 pentru împotrivă. Să verificăm 30. Adoptat 31 pentru împotrivă, abțineri adoptat 32 pentru împotrivă, abțineri adoptat 34 pentru împotrivă abțineri respins 33 pentru împotrivă abțineri adoptat 34 pentru împotrivă abțineri respins 36 pentru împotrivă abțineri, adoptat. 37, 38 pentru, împotrivă, să verificăm 38. Adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Prima parte, prima parte, partea a doua, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 45 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. 45-46. 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 48 pentru, nu, 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 51 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 52 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 53 pentru, împotrivă, abțineri respins, 54 pentru, împotrivă, abțineri respins, 55 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 56 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 57 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 58 pentru, împotrivă, abțineri adoptat și acum votăm uh, avizul uh, electronic. Mulțumesc. A fost adoptat. Felicitări domnului Crisogonos. Yes, number 18, uh, the... Trecem acum la punctul 18 de pe ordinea de zi, planul de acțiune al Uniunii Europene privind guvernarea electronică, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 3 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. Se adoptă, 2 pentru, nu, 4 pentru, 4 deci pentru că 2 devine caduc dacă amendamentul 3 a fost a, a adoptat. Și 3 a fost adoptat, deci trecem la 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, deci votăm amendamentul 9, se adoptă. 8 acum, pentru, împotrivă, haideți să verificăm.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 împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, Nu, 22 devine caduc. Prin urmare, votăm amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Respins. 25 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm de asemenea. Se adoptă 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă,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 Încă o dată ați avut dreptate, se adoptă 36 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 37 pentru împotrivă, verificăm. Se adoptă și 37 se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, vom verifica. se adoptă. Acum votul final, vot electronic. Se adoptă. Mă bat pe umăr încântat. Trecem acum la proiectul de aviz uh, cu privire la protecția împotriva dumpingului, importurilor uh, de genul acesta, amendamentul 3 uh, pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Respins. Amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, nu sunt sigur, haideți să verificăm. Respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final acum. Vot electronic. Respins uh, cu un număr nu neapărat uh, covârșitor, <laughs> spune domnul președinte. Nu pot, iată, să-l felicit pe raportor de data aceasta. Trecem acum la voturile unice. Întâi, punctul 20. Iată, Uniunea, marca Uniunii Europene, cine e pentru? Împotrivă. A, trebuie să votăm electronic. se adoptă. Felicitări domnului Siefka. Mai apoi 21. Standardele pentru primirea solicitanților de protecție internațională. Vot electronic. Încă o dată trebuie să-l felicităm pe domnul Suievca. Raportul este adoptat. Următoarea parte a ședinței se va desfășura cu ușile închise. Prin urmare, cei dintre dumneavoastră care nu aveți dreptul de a participa la o reuniune cu ușile închise,